Am, în urma unei prime lecturi a fost ado- a, adoptat un text privind siguranța alimentară și mijloacele de, de protecție a, a plantelor. titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni și există un termen limită de trei luni pentru a fi depuse